și nu ă, ar fi bine ca acest raport să încerce din nou să reia dezbaterea. În ceea ce ne privește, PPP-urile sunt o sursă majoră de creștere pentru companiile europene și trebuie să ne gândim la felul cum putem ajuta companiile europene să se descurce mai bine în afară. Trebuie să facilităm accesul extern pentru uh, companiile europene, în special pentru IMM-uri care ar putea să fie încurajate să uh, participe ca subcontractanți, de exemplu. Există o abord, multe abordări echilibrate. Raportul a inclus multe dintre aceste sugestii în raport. Însă lipsa de consens internațional înseamnă că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să fie mai active în legătură cu aceste politici. Acest lucru trebuie să apară în acordurile noastre bilaterale și, de, și comerciale cu statele terțe. Trebuie să susținem și reguli clare de contabilitate pentru PPP-uri, pentru ca aceste proiecte să nu fie abuzate în scop de evaziune fiscală sau eludare mi-aș uh, relua ultimele comentarii de la dezbaterea anterioară și sper că tonul general al raportului va fi menținut de către amendamentele depuse. Vă mulțumesc din partea verzilor, doamna, domnul Buchner. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru raport. Mă voi referi aici doar la aspectele unde am eh, probleme personale. Nu voi menționa aspectele pozitive din motive de lipsă de timp. După părerea mea, acest raport exagerează mult prea mult beneficiile parteneriatelor public-private în statele în dezvoltare. M-a surprins foarte mult să văd că în cadrul discuției se pune accentul în special pe profiturile companiilor europene și nu ne interesează uh, statele uh, unde se vor implementa aceste proiecte, parteneriatele public-private și anume în statele în dezvoltare. Majoritatea think tank-urile, think tank-urilor au o atitudine foarte critică, pentru că deseori aceste proiecte public-private sunt mai costisitoare pe termen lung decât uh, proiectele implementate direct de către guvernele respective. Asta pentru că companiile private nu au acces ieftin la capital, la fel cum o au uh, așa cum au statele. Și mai există și faptul că companiile private pun, pun accentul pe profitul pe termen scurt, așadar, pe termen lung, acest lucru duce la uh, efecte negative. Mai departe, suntem de părere că asemenea <clears throat> proiecte de infrastructură în beneficiu public trebuie să consolideze investitorii locali, mă gândesc aici la Brazilia, Chile, Vietnam, care au pus accentul pe aceste proiecte ca uh, locomotive pentru economia locală, lucru care nu se poate întâmpla dacă companiile europene vin și se ocupă de totul tot. Eu, mie mi se pare uh, că ar trebui să eliminăm, uh, să existe anumite specificări în text în uh, beneficiul uh, companiilor locale. De exemplu, economia Germaniei nu și-ar fi revenit niciodată dacă s-ar fi aplicat asemenea reguli în trecut. Așadar, plus companiile majore vor avea beneficii mai mari pentru că pentru un IMM, un proiect mai departe decât locul unde și-au sediul este mult mai riscant decât un proiect în apropiere. Acestea sunt preocupările care mi-aș dori să apară în raport. Vă mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul acum comisiei, domnul Rubinaci. Vă mulțumesc. În primul rând, comisia dorește să îi mulțumească raportului pentru proiectul de raport pe care îl salutăm. Raportul sublinează multe aspecte cu care suntem perfect de acord și anume că PPP-urile sunt soluții inovatoare de finanțare prin care se poate reduce costul, de, um, costul proiectelor de infrastructură, de asemenea facilitarea proiectelor de interes public este mai bună și cooperarea între sectorul public și privat poate să ducă la inovare, cercetare și dezvoltare. Sunt însă câteva probleme. Prim, în primul rând, faptul că în lume există o lipsă de transparență și de concurență loială pe piațele, pe piețele terțe. În acest sens, politica europeană poate să aducă soluții. Încercăm în tot posibilul să includem PPP-urile în capitolul achizițiilor publice uh, al, ale tratatelor noastre. Reamintim și de sinergii cu uh, politica comunitară de investiții. Nu este vorba aici de a facilita accesul companiilor la piețele terțe, ci de asemenea ce se întâmplă odată ce acest acces a fost asigurat și cum sunt protejate activele investite de către companiile europene în statele terțe și ce se întâmplă în cazul litigiilor în, uh, cu privire la aceste active. Raportorul ne-a atras, ne-a atras atenția în special asupra IMM-urilor și vreau să atrag atenția comisiei dumneavoastră asupra faptului că există acțiuni specifice pentru IMM-uri pentru a asigura accesul în, în afară și internaționalizarea IMM-urilor reprezintă una din prioritățile noastre. Avem o serie de rețele și portaluri Uh, rețeaua Enterprise Europe, uh, portalul pentru micile afaceri și uh, portalul internaționalizării pentru IMM-uri, al căror obiectiv este să faciliteze accesul IMM-urilor la piețele din afara Uniunii. În concluzie, salutăm acest raport, așteptăm dezbaterile ulterioare din comisia dumneavoastră și Mulțumim raportorului pentru munca sa. Vă mulțumesc. Acum dăm din nou cuvântul raportorului. Uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observațiile făcute. Cred că după această rundă de dezbatere identifică, putem identifica mai ușor principalele preocupări ale majorității grupurilor politice față de acest raport. Am auzit de mai multe ori solicitări din partea multor dintre dumneavoastră să ne concentrăm asupra unor proceduri echitabile de achiziții publice și asupra tratamentului egal pentru companii. De asemenea, pentru păstrarea transparenței și clarității în toate aceste procese, pentru o mai bună evaluare de risc și pentru un sistem de feedback și control. Mă bucur să spun că majoritatea au fost de acord că ar trebui să ne concentrăm mai mult și asupra rolului IMM-urilor. Cred că avem un fundament foarte bun să lucrăm împreună și să obținem un rezultat care să fie sprijinit de o majoritate largă în această comisie. Sunt pregătit pentru asta și aștept cu interes discuțiile ulterioare uh, și n-am nicio problemă să avem reuniuni separate cu raportorii din umbră unde putem face schimb de păreri și ne putem pune de acord asupra unor amendamente de compromis care pot fi acceptate de toată lumea. Și cred că suntem pe drumul cel bun, așa încât vă mulțumesc pentru această dezbatere și sper că o vom continua și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zardil! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 17 aprilie la ora 12. și atunci vom avea discuții uh, suplimentare. Bun, deci am închis acest punct și trecem la punctul 9, referitor la uh, indicațiile geografice nu doar pentru produsele agricole, ci și pentru produsele neagricole. După cum probabil știți, în momentul de față, la nivel european, avem doar protecția indicațiilor geografice pentru vinuri, alcool în general și produse agricole, dar nu și pentru produsele non-agricole. A existat o consultare din partea Comisiei anul trecut și acum reflectăm la posibilitatea de a utiliza aceste indicații, dacă este posibil în cadrul OMC, să putem folosi uh, protecția indicațiilor geografice a produselor non-agricole. Raportoarea noastră este doamna Mosca, care îi dau și cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi avem un prim schimb de păreri uh, pe marginea acestui aviz pe care uh, trebuie să-l uh, transmitem către Comisia Jurii pentru avizul lor din proprie inițiativă. Este o carte verde referitoare la posibilă extindere a indicațiilor geografice pentru a acoperi și produsele non-agricole. Carta verde subliniază anumite lucruri care, asupra cărora o să mă opresc pe scurt înainte de a trece la ceea ce cred că ar trebui să fie forma avizului nostru din partea INTA și din perspectiva INTA. Comisia, uh, Cartea Verde a Comisiei se concentrează asupra faptului că indicațiile geografice uh, non-agricole sunt protejate în anumite state membre la nivel național sau regional prin diverse cadre juridice și sistemul european este exclusiv în natura sa, deci statele membre nu pot să aibă sisteme paralele proprii. Și tocmai de aceea un sistem de indicații geografice non-agricole la nivel european ar putea să transforme produsele noastre în produse mai atrăgătoare și ar putea să stimuleze vânzările și de asemenea ar putea să garanteze calitatea pentru că am combate contrafacerea și frauda. Există multe avantaje și pentru consumator care ar ști exact ce cumpără. Mai mult, înființarea unui asemenea sistem ar avea un impact pozitiv asupra Uh, negocierilor comerciale cu țările terțe care sunt interesate și ele să-și protejeze indicațiile geografice. Una din cele mai clare situații este cea cu India, spre exemplu, care deja protejează anumite indicații geografice asupra unor uh, produse. Spre exemplu, asupra mătăsii pictate. Deci, indicațiile geografice sunt foarte importante pentru că păstrează cunoștințele tradiționale și uh, permit, ne permit să profităm de uh, patrimoniul cultural și istoric al uh, Europei. Până acum am văzut doar abordări sectoriale în ceea ce privește protejarea indicațiilor geografice la produsele agricole. Am început cu vinul, apoi am trecut la vinuri aromate, apoi am trecut la alimente Uh, alimentele care au fost incluse de-abia din 1992. Deci acest cadru generalizat ar putea fi folosit ca model dacă uh, ne punem de acord să extindem această protecție și pentru produsele non-agricole. O ultimă observație este că în acordurile multinaționale, acordurile comerciale, există un nivel minim de protecție pentru indicațiile geografice, dar Uniunea a acordat deja uh, un nivel mult mai înalt de protecție indicațiilor geografice pentru produsele agricole și acestea ar putea fi extinse foarte ușor și către produsele non-agricole. În ceea ce privește elementele cheie pentru comisia noastră, cred că este important să subliniem că legislația că o legislație cuprinzătoare ar fi o idee bună, pentru că uh, ne-ar permite să avem cerințe pentru producția noastră și ar fi util uh, pentru că ar crește profilul anumitor produse atunci când vorbim despre acorduri uh, comerciale internaționale. Totuși, statele membre ar trebui să lucreze la un acord politic, ceea ce, până la urmă, ar putea duce la uh, discuții tehnice asupra celor mai bune moduri de a extinde protecția uh, indicațiilor geografice și asupra produselor non-agricole. Sistemul de indicații geografice agricole funcționează, este eficient și ar putea să fie, cum am spus, un model uh, deși ar trebui să aducem modificări tehnice dacă vrem să le aplicăm și produselor care au caracteristici diferite. Un sistem consecvent care să ajute Uniunea Europeană să-și facă treaba în discuțiile cu alte țări și cu țările terțe, ne-ar permite să avem uh, o recunoaștere mai mare în faza de negocieri și consecvența internă ar fi utilă de asemenea și atunci când vorbim despre acest tip de discuții la, în forurile multinaționale. Deci am vrea ca Comisia să vorbească și de elementele de drepturile protecție, uh, de protecția drepturilor de autor, mă scuzați, și ar putea exista și un subcapitol legat de indicațiile geografice, care nu sunt mai puțin importante decât drepturile de autor. Cred că acestea sunt elementele cheie, domnule președinte. Avem șansa să avem un schimb de păreri inițial în această dimineață. Vă asculta cu mare atenție părerea colegilor ca să putem să redactăm un aviz pe care să-l discutăm pe 6-7 mai când ne reunim din nou și pe care să-l putem adopta în iunie, sper. Mulțumesc, acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, doamna vicepreședinte Saifi din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, dragi colegi, sunt perfect de acord cu majoritatea lucrurilor spuse de doamna Mosca, indicațiile geografice agricole ne permit uh, să avem beneficii comerciale uriașe. În valoarea estimată de vânzări pentru indicațiile geografice Uh, s-a ridicat la 50 uh, de miliarde de euro, deci este o extindere a acestor indicații geografice la, la produsele non-agricole, ne-ar permite să ne apărăm uh, consumatorii și fabricile de limitări și contrafaceri. Pentru că foarte adesea ne găsim în fața unor produse străine care utilizează uh, indicații geografice false, cum ar fi uh, porțelanul, spre exemplu. Și asta este o problemă pentru că provoacă pierderi economice pentru companii, neîncrederea consumatorilor și strică uh, calitatea. Aceste uh, indicații geografice permit companiilor să-și promoveze calitatea produselor și uh, astfel uh, companiile noastre ar putea câștiga o cotă de piață pe piețele mondiale. Extinderea acestui sistem la produsele non-agricole ar permite să avem o pondere mai mare în negocierile comerciale internaționale, pentru că există state terțe care doresc așa ceva și atunci am fi și noi pe uh, picior de egalitate. Uh, la nivel multilateral și în cadrul OMC, această extindere ar uh, consolida consecvența uh, poziției UE. Și ar trebui să vegem ca această extindere și protecția uh, acestei extinderi să fie în cadrul unui dispozitiv simplu, ieftin și accesibil pentru IMM-uri care creează locuri de muncă. Uh, Mă bucur deci să pot uh, coopera cu doamna raportor și cu colegii raportori din umbră pe marginea acestui subiect, care, dincolo de aspectele tehnice, are importanță pentru identitatea multor regiuni europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Evident că aceste, această extindere deja posibilă la nivelul statelor membre, dar întrebarea este dacă avem nevoie de ceva la nivel european și poate a, încerc să vă avertizez împotriva acestui lucru. A, nu prea se vede că ar exista abuziv, a, situații abuzive și cred că ar trebui să avem mai multe dovezi ale acestor abuzuri înainte să avem o justificare de a interveni în acest domeniu. Dacă nu există probe clare, economice, uh, că există pagube provocate de nerespectarea indicațiilor geografice, nu văd de ce uh, ne-am amestecat. Cred că ar trebui să avem o evaluare de impact mai mare pentru a vedea cum ar funcționa lucrurile, care ar fi costul pentru a intra într-un asemenea sistem și um, mă îngrijorează și faptul că um, punem piedici în calea inovației, pentru că legăm uh, producătorii de anumite metode de producție, de anumite designuri și așa mai departe. Deci nu știu dacă este necesar să avem o recunoaștere la nivel european. Este de asemenea foarte dificil să spunem unde ne oprim, unde să opresc aceste produse non-agricole și cât de mare va fi sistemul, cât de mare va fi administrația și cât de, mare, cât de mari vor fi costurile pentru companii pentru a intra în acest sistem sau pentru a intra pe piață în baza acestui sistem. Cred că ar trebui să vedem o evaluare mult mai bună din partea Comisiei înainte de a lua o decizie uh, pentru a vedea dacă beneficiile depășesc costurile introducerii acestei scheme. Și la final, până la urmă, suntem Comisia INTA. Trebuie să ne gândim dacă uh, noi considerăm că acest sistem va fi util pentru comerț, pentru cetățenii europeni sau dacă, este, dacă va fi un obstacol în calea negocierilor. Pentru că am văzut că uh, indicațiile geografice pentru produsele agricole au fost o problemă și trebuie să vedem dacă chiar trebuie să facem acest sistem având în vedere negocierile viitoare și cât de dificil va fi să intrăm în aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că extinderea produselor, uh, uh, indicațiilor geografice la produsele non-agricole ar avea doar efecte pozitive asupra pieței interne. Garantarea calității uh, originii produselor agricole în sistemul european a fost uh, în mare un succes. Există multe moduri în care uh, acest sistem a adus beneficii consumatorilor uh, prin uh, informații fiabile legate de bunuri și prin garantarea calității acestor bunuri. Uh, de asemenea, a ajutat și la îmbunătățirea vizibilității și la păstrarea uh, marjei de profit. Um, am putea să extindem sistemul pentru a include și anumite produse non-agricole. Uh, un sistem de protecție la nivel european pentru indicațiile geografice uh, pentru produsele non-agricole ar avea un efect benefic și asupra relațiilor comerciale în străinătate. După cum am, uh, am văzut într-un studiu al Comisiei, aceste indicații geografice asigură un acces mai bun pe alte piețe de export. Uh, și mai mult inexistența acestei protecții armonizate creează dezavantaje majore atunci când negociem acorduri de liber schimb. Fără un sistem coerent uh, la nivel UE, uh, acest uh, sistem nu poate funcționa la nivelul statelor membre. De asemenea, ar fi util în interesul statelor membre atunci când negociază cu parteneri comerciali externi. Aștept cu interes să continuăm această discuție pentru a vedea cum putem obține uh, un sistem uh, european cât mai bun și pentru a vedea care sunt alte elemente care ar ajuta acest uh, sistem și care ar apăra interesele legitime ale producătorilor și consumatorilor. Pentru a ne asigura că protejăm toate interesele, este important să înființăm și un sistem paralel, astfel încât producătorii să poată, aleagă, să, poată să aleagă singuri dacă alegerea protecției europene este cea mai bună opțiune sau nu. Aștept oricum cu interes discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Pighin! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe țări europene, printre care și a mea, își bazează economia pe produse excelente în sectorul alimentar și în alte sectoare. În Europa există deja un nivel de uh, protecție pentru produsele alimentare și agricole, dar nu există nimic pentru produsele non-agricole. Și există multe produse în țara mea, spre exemplu, care ar uh, beneficia de acest sistem. Uh, sticla de Murano, uh, marmura de Carrera și așa mai departe. pentru că vorbim de o industrie care um, are, oferă aproximativ 4 milioane de locuri de muncă în Europa, deci cred că este o măsură care ar avea importanță socială. Bunurile contrafăcute sunt o problemă majoră și cred că este important uh, ca consumatorii să fie conștienți și informați și autoritățile locale ar trebui să fie implicate. Un produs legat de o zonă oferă publicitate respectivei zone. Deci cred că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte aceste produse sunt deja protejate în anumite state, dar nu există un cadru juridic uh, consecvent. Uh, trebuie să ne asigurăm că protecția la nivel european uh, nu va reduce sistemele de protecție deja existente. Trebuie să ne asigurăm că folosim cele mai bune practici tocmai pentru a stabili nivelul potrivit. Nu cred că putem accepta ceva mai puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit multe puncte de vedere pozitive și sunt de acord că este o propunere venită la timp și că ar trebui să mergem tocmai către acest acest proiect de legislație. Ar trebui să solicităm Comisiei să vină cu un act legislativ. Eu aș vrea să văd progrese chiar în următoarele luni, să văd o evaluare a impactului care ar putea fi uh, obținut uh, asupra economiei. Cred că ar fi extrem de interesat să vedem care uh, ar fi efectele unui asemenea sistem de protecție a indicațiilor geografice. Dacă nu am avea uh, indicații geografice pentru produsele agricole, sunt sigur că Europa ar fi mai săracă astăzi. Deci e un exemplu de bune practici pe care ar trebui să limităm. Uh, Comisia în Cartea Verde spune clar că există multe situații economice și multe, în multe cazuri sunt, econom, sunt situații economice fragile în care acest tip de produse ar putea fi o locomotivă pentru dezvoltare. Este un factor important, vorbim despre o economie care este strâns legată uh, de munca și inovațiile indivizilor. Dar trebuie să profităm de această ocazie. Bineînțeles, există multe companii care vor să continue să-și uh, producă produsele lor speciale și acesta este un element esențial. Este un lucru pentru care luptăm și în acordurile comerciale internaționale. Vedem acest lucru în dezbaterile la TTIP, vedem cum încercăm să obținem garanții pentru indicațiile geografice pentru produsele agricole. Deci cred că ar fi uh, corect să extindem acest sistem și la produsele non-agricole, astfel încât Europa să se poată poziționa în lume ca un partener economic uh, cu o economie strâns legată de patrimoniul teritorial, istoric, cultural și așa mai departe. Este o valoare adăugată puternică. Doamna Le Pen. Am spus că discuția este interesantă pentru că vorbim despre studii de impact economic, de impact asupra comerțului, de... dar nu vorbim despre principii Înțeleg că Parlamentul European ar trebui să vorbească despre principii mărețe, despre principiul democrației, de exemplu, despre dreptul consumatorului de a fi informat. Acest lucru trebuie să facă parte din dezbatere. Subiectele sunt uh, Uh, adică de, situația este deja uh, foarte defavorabilă, um, mai ales pentru agricultori. Uh, de exemplu, crescătorii de animale au foarte mult de furcă cu birocrația care le cere să urmărească animalul de la naștere până la abator. Deci, consumatorul, sigur că are dreptul la o informare veritabilă, trebuie să aibă dreptul de a alege atunci când face o cumpărătură. Dar mai există și problem, problema controlelor, pentru că dacă e vorba de regulile de siguranță impuse de uh, Uniunea Europeană, atunci aceste controle, credeți-mă că sunt uh, de da, dreptul artificiale. Sunt uh, pentru această indicație geografică, desigur, pentru că sunt pentru tot ce merge nu doar în sensul dreptului la informare, dar și în uh, favoarea eliminării obstacolelor pentru uh, tot ceea ce permite popoarelor europene să facă o uh, alegere și prin cu, actul de a cumpăra să dea dovadă de patriotism economic. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am o, o serie de chestiuni de natură tehnică de uh, întreba ce înseamnă ce se întâmplă, ce se întâmplă deci cu uh, porțelanul de Eisen? O parte din producție s-a mutat în Lituania, dar rămâne, uh, se, se comercializează sub denumirea de porțelan de Eisen. Ce se întâmplă apoi cu componentele unui produs final? ar trebui să provină din aceeași regiune sau uh, vor purta indicația geografică a uh, zonei în care sunt asamblate aceste materiale. Cum putem preveni ca aceste uh, indicații de uh, origine, indicații geografice să devină uh, simple mărci economice? Bun, acum uh, vreau să întreb raportorii din umbră dacă, adică vreau să întreb grupurile politice dacă și-au uh, desemnat uh, raportorii din umbră. Doamna devenit acum, din partea comisiei. E bine, haideți să vedem de ce trebuie să extindem uh, indicația geografică și la produse non-agricole. Din cauza situației actuale din Europa, din uh, Uniunea Europeană, după cum spunea domnul președinte, acum avem protecție doar pentru produsele agricole. Această protecție a fost stabilită în 1970 uh, pentru vinuri și a fost extinsă treptat și la alte produse agricole și această protecție, de exemplu, pentru Uh, șampanie sau parmezan, a fost considerată un succes în ziua de astăzi și avem peste 250 de uh, înregistrări uh, la nivel european. Extinderea acestei protecții la produse nealimentare privind, uh, precum ceramica sau marmura, cunoașteți marmura de Carara, Uh, va furniza uh, protecție la diverse niveluri, uh, regional, național, de exemplu, începe cu o protecție de nivel minim împotriva competiției neloiale sau în conformitate cu legislația pentru protecția consumatorilor. Avem și legea mărcii, mărcii comerciale, trademark, dar acestea funcționează doar în 15 state membre ceea ce conferă un nivel uh, inegal de protecție la uh, scară europeană, iar producătorii au nevoie de certitudine juridică sporită. Uh, într-o lume globalizată, competitorii utilizează tot mai ades nume pentru a desemna produse care nu provin dintr-o anumită regiune și nu îndeplinesc, ce, asta este cel mai rău, Uh, specificațiile de produs uh, sau uh, um, criteriile de calitate, ceea ce duce la pierderi pentru producători în unele cazuri, atunci când se ajunge la litigii, costuri ridicate de judecată Consumatorii au nevoie de mai multă informație, iar această indicație geografică îi protejează și pe ei, ceea ce este foarte important. Uh, indicația geografică poate furniza informații despre produs, despre originea și calitatea acestuia. Consumatorii nu își doresc neașa să fie duși în eroare, ci vor să obțină bunuri de calitatea, de calitatea așteptată pentru produsele pe care le achiziționează. În anumite țări există un interes pentru suplimentarea protecției pentru produse neagricole. Aș menționa Uh, China, dar și India, ca și toate țările din uh, America de Sud și America Latina, plus Thailanda și Vietnam, care sunt uh, și-au arătat deja interesul pentru a obține protecția la produse neagricole de indicație geografică protejată. În acest context și Uniunea Europeană ar putea obține o protecție mai bună în aceste țări pentru produse non-agricole prin intermediul unor negocieri bilaterale și acorduri bilaterale. Extinderea protecției de indicație geografică la nivel european e foarte importantă de asemenea pentru păstrarea valorilor europene, pentru că Europa e bine cunoscută pentru diversitatea moștenirii sale culturale, Aș vrea să mai spun că, contrar celor exprimate aici, Uniunea nu poate fi, adică protecția aceasta de indicație geografică nu merge împotriva inovației. Nu e protecționism, nu e naționalism. aceste produse există de foarte multă vreme și, de exemplu, sticla de Murano este produsă utilizând uh, tehnologii foarte inovatoare care au fost elaborate în secolul XIX. Acest produs există și a existat uh, de foarte multă vreme, ceea ce înseamnă că, evident, protecția de indicație geografică nu merge împotriva inovației. Din potrivă, vine în sprijinul regiunilor, face publicitate locurilor de origine și are un efect multiplicator prin încurajarea turismului și prin crearea mai multor uh, locuri de muncă. În ultimul rând, aș spune că dovezile pe care le avem până în prezent arată că există un interes pentru extinderea protecției de indicație geografică la produsele neagricole. Activitatea Comisiei în acest sens a început în 2011. În 2012 am avut un studiu externalizat de fezabilitate care arăta că instrumentele, existente legal, instrumentele legale existente la dispoziția producătorilor uh, pe plan național și european erau total insuficiente. În 2013, o, la audierea publică organizată de comisie s-a uh, demonstrat uh, sprijinul public amplu pentru această inițiativă și anul trecut uh, comisia a depus o carte verde pentru consultare în legătură cu nevoia de extinde protecția de indicație geografică la produsele agricole și de asemenea uh, s-a recurs la o consultare publică în legătură cu mijloacele tehnice de atingere a acestui scop. Ce putem uh, deja deduce din contribuțiile primite este că o mare majoritate a uh, actorilor implicați uh, sunt în favoarea extinderii protecției de indicație geografică. Opțiunile prevăzute de factorii implicați sunt uh, uh, reguli clare pentru eligibilitate și, de asemenea, criterii clare pentru uh, uh primirea acestei, uh, pentru acordarea acestei protecții. În uh, februarie 2015, Comisia Regiunilor a sprijinit poziția Comisiei din acea, din acea cartă verde și a cerut Comisiei să acționeze în continuare în această direcție. De asemenea, Comitetul Economic și Social European a emis un aviz care sprijină activitățile Comisiei în acest uh, sens, iar acum Comisia caută sprijin de asemenea din partea Parlamentului European pentru acea cartă verde. Pe baza acestei carte și pe baza rezultatelor uh, consultărilor, Comisia va vedea ce acțiuni uh, urmează să întreprindă la nivel uh, european. Mulțumesc. Acum, uh, doamna Mosca, raportor. Doar câteva secunde vă rog să mă tolerați pentru că am depășit deja timpul alocat. Am luat notă de preocupările exprimate deja aici Uh, precum uh, nevoia de a nu diminua normele de calitate și nevoia de coerență, aș adăuga că protecția de indicație geografică nu are doar o valoare economică um, și de uh, competiție. E vorba de punerea în practică a principiului diversității și de valorizarea diversității din Europa. În acest sens am ținut deja o reuniune cu raportorul uh, Comisiei Jurii și vom insista asupra faptului că sistemul nu trebuie să fie prea costisitor. Trebuie să ținem cont de faptul că produsele non-agricole au nevoie de mecanisme de recunoaștere diferite de cele ale produselor agricole. Comisia noastră trebuie să Uh, se concentreze mai ales pe implicațiile pentru relațiile cu țări terți, terțe. Mulțumesc. Uh, revenim la ordinea noastră de uh, zi obișnuită. Punctul 10 e vorba de vot. Abstimmung beide Frankreicher besonders die erste Punkt 10 die Abstimmung über das Dossier was Primul vot se referă la un dosar uh, care în mod normal A, uh, se referă la um, anumite materii prime și materiale care uh, provin din zone de conflict. Avem 570 de amendamente, 50 dintre ele sunt prezentate de Comisia DEVE. Asta avem acum pe masă și vom vota în legătură cu aceste amendamente. Aș vrea să îi salut pe toți uh, colegii cu căldură, uh, mai ales pe președintele grupului social-democrat care va participa împreună cu noi astăzi la vot. Ich möchte, bevor wir in die Abstimmung eintreten, eine Probeabstimmung machen. Înainte de a ajunge la vot, vom testa sistemul de vot. Va fi un vot complex. Va fi un vot cu, o majori- cu majorități foarte strânse, așadar v-aș ruga acum pentru a ne asigura că votăm doar electronic. Toate aceste voturi vor fi electronice pentru a se putea verifica automat că uh, grupurile sunt corect reprezentate. Vot de test acum pentru verificarea sistemului de vot. S-a deschis votul. Vă rog toți cei care aveți dreptul să votați, să o faceți. Ein Sozialdemokrat, eine Sozialdemokrate. Avem un vot în plus din partea socialdemocraților.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 S-a închis votul, dar avem doar 39. Acum 40. 40 de voturi. Putem să fim chiar 41. Bun, atunci rămânem la 40 de membri cu drept de vot prezenți. Acum putem trece la vot, la votul propriu zis. Ca de obicei, vom începe cu voturile cu majoritate clară și dacă apar dubii, vom uh, vota electronic. Și când vom vota propunerea comisiei, va o vom avea cu majoritate simplă. Ultimul vot va fi în legătură cu rezoluția legislativă, care este factorul decisiv, pentru că acolo trebuie să există o majoritate pentru ca raportul să ajungă în plen. Așadar, să trecem la vot. zusammen listă foarte lungă de amendamente. Am încercat să le grupăm în blocuri și în multe cazuri uh, există și amendamente de compromis. Primul bloc este blocul 1 cu amendamentele de compromis 1, 13, 25 și 39. Cine este pentru? So, wer ist dagegen? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere am văzut în sală. Votăm electronic pentru a verifica. Să deschis votul pe primul bloc. 40 abgegebene Stimmen. Ich schließe die 40 de voturi exprimate. Închidem votul s respins. Dann kommen wir zu Block 2. Ajungem astfel la blocul 2. care conține o serie de alte amendamente de compromis, 2, 14, 15, 22 și așa mai departe. Cine este pentru blocul 2? împotrivă, abțineri. Aș spune că s-a adoptat, însă verificăm pentru ne, a ne asigura că chiar așa s-a întâmplat. s a nur 39 abgestimmt, hat sich nach 39 de voturi, 40 acum. S-a închis votul. 23 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Ja. Mm-hmm. So, damit kommen wir jetzt zu Kompromiss. Äh, Ajungem atunci la compromisul 3. Cine este pentru acest compromis 3. Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Okay, ich kriege den Hinweis, der Änderungsantrag 131 iar 131 eh, este o adăugire la blocul 2 care a fost adoptat. Deci mai trebuie să votăm încă amendamentul 131, mi se atrage atenția. Cine este pentru amendamentul 131? Împotrivă? Abțineri? Respins. Ha? Meint ihr das jetzt ernst? Also, ein Scheck. Chiar, chiar vreți să verificăm? Amendamentul 131, verificăm electronic. S-a deschis votul. 131. Ist geschlossen. S-a închis votul. 11 pentru, 28 împotrivă. Ajungem la compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic. Compromisul 4. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. Ist knapp nicht angenommen. S-a votul, a fost un vot foarte strâns, dar a fost respins. 20 a 20. Trecem la compromisul 5. Änderungsantrag 5. Wer ist dagegen? Cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O sută șaptezeci și trei pentru împotrivă abțineri Haideți, haideți să verificăm electronic. 173. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 și 254 acoperite, se pare. Ajungem la compromisul 8 atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Următorul va fi amendamentul 200 pentru împotrivă abțineri Respins. Urmează DV25 pentru împotrivă abțineri respins compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. DV21 pentru împotrivă abțineri respins. 206 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic. Vă rog, ridicați mâinile corespunzător pentru a putea fi numărați. Verificăm electronic 206. S-a închis votul. Respins. 215 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 218 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru împotrivă abțineri respins DV20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 10 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11, compromisul 11 de fapt, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ja, ja. 240. 240. 5 pentru, împotrivă. Îmi scuze, 240 este caduc pentru că am adoptat blocul 2. Urmează compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Compromisul 12 s-a deschis votul. Stimmung ist geschlossen. Ist angenommen. S-a închis votul și se adoptă. 20 la 19. DV24 pentru împotrivă abțineri respins 252 pentru împotrivă abțineri respins 229 și 230 identice pentru împotrivă abțineri respinse 253 pentru împotrivă abțineri Respins. Îmi cer scuze, adoptat, spune președintele. Bine. 11 și 256 sunt, devin caduce. 247 acum pentru împotrivă abțineri respins 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm 248 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 249 și 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. DV27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm electronic. Foarte bine. DB27 s-a deschis votul. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. 260 pentru împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV31 caduc. șase pentru împotrivă abțineri 264 pentru împotrivă abțineri Respins. Ja, zu Deve 32. Deve 32 acum pentru împotriva Repetăm. DV32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. două acum pentru 287. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic atunci. 287. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Respins cu 21 la 18 și o abținere. 290. Pentru. abțineri, respins. DV33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. nouă pentru cine este pentru împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul pe 299. S-a închis votul. Respins. 307 pentru împotrivă abțineri respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 312 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, respins. 314 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Good. Dann kommen wir zu der nächsten Teilliste. Ajungem la următoarea parte a listei de vot, partea a doua. Începem cu amendamentul de compromis 17. Este caduc, de fapt, pentru că blocul 1 a fost respins. Asta înseamnă că o serie de alte amendamente devin și ele caduce. și DV34 devine caduc, devine caduc compromisul 18, 362 pentru împotriva abțineri se adoptă. trei pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. următorul amendament supus votului. Eu sag ich 377. Da. Asta vă spunem. Ajungem la 377. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Următorul este caduc. 384. Am adoptat 218 sau nu? Genau, 218. Also der Änderungsantrag 218. 218 a fost adoptat, nu? Hmm? Yeah. 384. 384. Should we vote on Caspari? Yes. 384. Yeah, 384. ja, sage ich ja. Also 384, wer ist dafür? 384, pentru atunci. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 386 pentru, împotrivă, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ana 97, ne? Ja. Also kommen wir zu 397. Ajungem la 397 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. So, dann bin ich bei DW 37, ne? Hold Also, Deve, Deve 37. Deve 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. dv 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 427 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24 urmează. Pentru. Împotrivă. Se pare că unii dintre dumneavoastră au obosit. Haideți să o luăm de la început. Mai întâi, cine este pentru 24? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. trei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. No, 445? Nu. Amendamentul 12. Suntem la amendamentul 12, de fapt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 445 și amendamentul 13 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 449. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dann kommen wir DB40. False. False. DV40 devine caduc pentru că am adoptat 12, deci DV40 devine caduc, cum spuneam. 26. Compromisul 26 pentru împotriva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 Suntem la început și trebuie să știm câți oameni votează din partea fiecărui grup. Deci o să închid votul acum. Se adoptă. False, false. Dann gehen wir zu 457. 457 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 463. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. patru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. tv 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru 15 împotrivă Haideți să verificăm. Vorbim despre amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dann kommen wir zu 467. 467. 467 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaisprezece urmează. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se Fallen die beiden letzten auf diesem Blatt. Deci ultimele două devin caduce. Și ajungem la partea a treia din lista de vot. Mm -hmm. What about 17? What about this one? 493. 493. Uh, 77 was. Oh, no, sorry. We, we yeah, 493. Mhm. Also, 493. Wer ist für 493? Bun. 493. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. 493. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. șaptesprezece și 486 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 485 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 483 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ja. So, dann kommen wir zu Kompromissänderungsantrag 30. Kompromissul 30 pentru Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să adopt. Compromisul 31. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Vot electronic. 31, compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Pa, uh, 437 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 și 435 sunt identice pentru împotriva abțineți. Haideți să verificăm electronic. 18 și 535. S-a închis votul. Se adoptă. 524 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. 524 s-a deschis votul. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. Nu a fost un vot strâns, dar se respinge. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 550 urmează. 550 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 543 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 557 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cinci 559 și 561 amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Urmează DV47 pentru împotrivă abțineri se respinge. DV47. 554 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 563, 564, 565, toate identice, ne stă pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. DV48 pentru, împotriva, abțineri. O facem, facem o verificare electronică, DV48, să deschizi votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. S-a adoptă. DV49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV50 pentru, Împotrivă. Cine este împotrivă? Abțineri? Să respinge. Compromisul 34. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Compromisul 34. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35 pentru, 35 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la considerente. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic. S-a deschis votul. Wilson. S-a închis votul. Se respinge. Treizeci trei. Pentru, împotrivă, Cine este împotrivă? Puteți să mai ridicați mâna o dată? Abțineri se adoptă. 35 domnul, al domnului plus, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să facem o verificare electronică. Compromisul 37. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâna așa cum trebuie atunci când uh, votăm. 37, 38 și 41 sunt la fel, deci haideți să uh, vedem cine este pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic încă o dată. 37, 36, 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 42 și 44 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm încă o dată electronic. 42 și 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 45 pentru, împotriva abțineri. Va trebui să verificăm încă o dată. S-a deschis votul la 45. S-a închis votul. Se adoptă. 43 pentru împotrivă abțineri se adopt 46, 47, 49 sunt identice cine este pentru împotrivă abțineri se respinge variante lingvistice din ce mi se spune, 51. Pentru, împotrivă, abține a, se adoptă. 53, 54, 52, 53, 54, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Șaizeci pentru. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 60. S-a deschis votul. Hmm. Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 40. Pentru. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 76. Acum amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Bun. O să mai votăm o dată. 76.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 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Abstimmung geschlossen. Ab Votul este închis. Respins. Amendamentul 1. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul nu, compromisul 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A? Nu? Verificăm la 42. Deci, compromisul 42, votul este deschis pe cale electronică. Avem doar 39 de voturi. Cineva n-a votat, dar am închis votul, deci respins. Bun. Compromisul 43. Cine este pentru? 43. Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 95. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. La 95. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 46. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm vot electronic la compromisul 46. Votul e deschis. Votul este des, uh, închis. Se adoptă. Ajungem la Compromisul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru împotriva abțineri Mulțumesc, se adoptă. 107 Nu? One oh oh oh Deci trecem la 112. part of the, part of the EU-wide block. I mean, also ich habe den Hinweis vom, vom äh, Sekretariat, dass es... Uh, Mi se spune că acesta a devenit caduc pentru că a fost votat într-un bloc, dar haideți să ne asigurăm, să verificăm. Deci, 107. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Deci, respins, da. Acum 112 pentru împotrivă, abțineri, respins. DV7 Blocul 1 a fost respins, deci devine caduc. Nu. Haideți să verificăm DV7. Trebuie să votăm. Pentru? Împotriva? Obțineri? Respins. Acum 113, 115, 116 identice pentru împotriva abțineri respins respinse 130 la 130 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. La 109 rămăsese o, un semn de întrebare. Nu, n-am lămurit, era inclus într-un bloc dar da, aș verifica, să fim siguri. Ja, ja. So, dann kommen wir 114. 114 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 4. Patru. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV8 pentru? Împotrivă? Obțineri. Respins. Următorul e duc. Trecem la 120 pentru împotrivă abțineri respins. DV9 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 5 și amendamentul 122 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat în unanimitate. Felicitări! O să trebuiască să citești și eu amendamentul ăsta până la urmă. Acum, compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 și 126 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotriva abțineri, a respins. 124 pentru, împotrivă, abținere, respins. DV10 pentru, de fapt e caduc pentru că am adoptat compromisul 50. Mulțumesc, îmi pare rău pentru această mică eroare. Acum am parcurs toate amendamentele, se pare, și avem timp să votăm. E timpul să votăm uh, întregul uh, document. Vom face asta electronic. Deci propunerea amendată astfel e supusă la vot. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Und dann kommen wir zur legislativen Resolution. Auch hier die elektronische. Acum uh, rezoluția legislativă, din nou vot electronic. Votul este închis. se adoptă. Sus. Abgestimmt. Deci, raportul de zi este adoptat de către comisie. Felicitări, domnule Winkler. Herr Winkler, möchten Sie was beantragen? Ist nicht der Fall. Dann gehen wir so. Domnule Winkler, nu doriți să spuneți nimic? Nu, atunci o să mergem direct în plenara. Vă mulțumesc. Trecem la următorul vot. E votul privind uh, siguranța energetică. Haideți să mergem puțin mai repede. Așa, vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Avem aici câteva amendamente caduce, 10 acum pentru, împotriva, abțineri, de respins, 2, compromisul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 8 Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Vom verifica electronic. Deci amendamentul 8, vot electronic. Votul deschis. Amendamentul 8. Repet, amendamentul 8. Vot electronic. Amendamentul 8. Pe prima pagină. Votul e deschis. Au votat 39 de persoane. Închidem votul. Este respins. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Respins. 18. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, abțineri, nu, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votăm la 29, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face asta și pe cale electronică, așa că vot electronic la 30. Jetzt haben wir nur 37 Abstimmende. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea, sunt doar 37 de voturi. Se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm electronic. Deci, 34, partea 1. Votul e deschis. Votul e închis se adoptă. Partea a doua acum, 34, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici electronic. 34, partea a doua. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine a cerut verificare? Nimeni. Bun. Deci, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, de fapt, vot electronic la 48 este deschis. Votul e închis se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 pe părți, prima parte, pentru împotriva abțineri. Votăm electronic. Deci, prima parte la 55, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. A doua parte. Partea a doua de la 55. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 56. Cine este pentru? împotriva, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, respins. 64 pentru 64 pe împotriva votăm electronic 64 votul este deschis votul este închis se respinge 65. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamente de compromis 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60, nu, 73 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri. Votăm electronic la 74 pentru, adică votul este deschis. La 74. Votul este închis. Se respinge. Șaptezeci și șase. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 80, două părți. Partea întâia pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, votăm electronic partea a doua de la amendamentul 80. Votul este deschis. Votul este închis. Din păcate nu a fost uh, admis. Trecem la 81 pentru. Împotrivă. Și aici votăm electronic la amendamentul 81. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. 82. Pentru. Împotrivă. Și aici votăm electronic. La 82 deschidem votul. Votul este închis. Respins. Acum 83. Pentru 83. Împotriva. Abțineri. Respins. Votul final asupra avizului astfel amendat. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Treizeci și două de voturi pentru. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Deci, am încheiat votarea cu succes. Vă mulțumesc mult pentru asta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben Sie. Stimați colegi, ați avut o pauză de un minut. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Be quiet, please. Dann kommen wir zu Punkt 12, die Strategie. Ajungem la punctul 12, strategia cu privire la protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe. Astăzi avem o serie de Astăzi avem discuția amendamentelor, 159 de amendamente, pentru a fi mai exact, are cuvântul doamna Mosca, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, în ceea ce privește uh, raportul cu privire la protecția intelectuală, au fost depuse 159 de amendamente pentru care le mulțumesc colegilor încerc să le parcurg, să parcurg acele puncte pe care pun accentul aceste amendamente. Puncte unde se dorește o poziție mai clară a raportului, puncte care existau deja în raportul inițial. Nu am niciun dubiu că aceste amendamente vor contribui la o formulare mai clară a documentului meu. Trebuie să existe reguli, reguli interne în Uniunea Europeană. Aceasta este o primă idee. Ehm, înainte de a avea reguli pentru. Hmm, trebuie să avem în vedere interesele producătorilor și a celor implicați în uh, cercetarea științifică. Trebuie să se creeze condiții pentru comerț electronic și accesul pe, la medicamente pentru uh, categoriile cele mai dezavantajate ale populației. cu prețuri diferite în statele terțe față de cele din Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de interesele tuturor actorilor implicați pentru a avea un dialog în legătură cu protecția intelectuală, un dialog care să funcționeze și să uh, conștientizeze consumatorii în legătură cu aceste probleme. Sunt probleme care au apărut în comisii anterior. Dacă trebuie să uh, extindem criteriile pentru uh, acordarea statutului GSP Plus și diversele tratate internaționale care se referă la drepturile de proprietate intelectuală și dacă băncile ar trebui să fie incluse ca responsabili comuni ca parte a Uh, mecanismului de sancționare. În, case, în cazul în care se înregistrează contrafaceri, sau în care se detectează contrafaceri mai exact. Acestea sunt punctele acoperite de amendamente. În cea mai mare măsură posibilă ar trebui să încercăm să avem o convergență, pentru că uh, este un raport de inițiativă, însă uh, vocea Parlamentului trebuie să fie auzită în legătură cu această problemă. Așa trebuie să subliniem importanța pe care o acordăm subiectului și sunt sigur că și ceilalți colegi vor, uh, se vor baza pe același principiu. Am examinat amendamentele depuse și mi se pare că uh, lucrurile stau foarte bine. Cred că vom putea să găsim amendamente de compromis care vor extinde uh, înțelegerea textului și care vor îmbogăți uh, textul inițial. Sunt foarte optimistă că vom găsi pute, vom putea împărți împreună să găsim soluții care să se buc, bucure de o susținere din partea majorităților colegilor. Mulțumesc, doamna McLachin. Mulțumesc, îi mulțumesc aportoarei pentru proiectul de raport și pentru munca sa, care este foarte importantă pe acest subiect. Toți membrii comisiei vor eh, recunosc importanța protecției drepturilor intelectuale, în special în statele terțe, și rolul, comisie, rolul politicii comerciale în aplicarea acestor reguli. Dacă vrem să continuăm să fim inovatori și să avem idei noi în știință și cercetare, acestea trebuie să fie protejate în cadrul unui uh, într-un cadru legal, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara sa. Mi se pare că raportul, mi mm, se pare că este un ecou în, pe microfon. <laughs> I didn't finish, but it's fine. Nu am terminat, spune doamna, doamna McClarkin. Aud un ecou. On a plane overnight, so maybe it's just ringing in my own ears. Um, no, I just tabled, yeah, <laughs> uh, I tabled some amendments. I... Am depus câteva amendamente și sper că vom menține acest echilibru din raport pentru ca strategia noastră să țină cont de toți actorii în trecut unii actori au avut uh, o atitudine foarte agresivă și au răpit uh, dezbaterea publică, lucru care a dus la o reducere a drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie de asemenea să avem o abordare Um, pentru a ne asigura că cei care uh, încalcă aceste drepturi de proprietate uh, vor fi pedepsiți în mod financiar. Punctele pe care am depus amendamente sunt următoarele. Susțin uh, atitudinea de a Uh, ajuta uh, statele terțe, însă sistemul GSP este referă doar la drepturile omului și la dezvoltare și dacă adăugăm asemenea măsuri de proprietate, a, de protecția proprietății intelectuale, complicăm mult prea mult lucrurile. Am modificat și referirile la uh, indicațiile geografice non-referențiale am încheiat acum uh, intervenția mea. Da, uneori există probleme cu sistemul audio. Doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să o felicit pe doamna raportor pentru raportul său de inițiativă. Mi se pare că este o bază foarte bună de lucru. Europa este un continent inovator, creator și este foarte important să încercăm să păstrăm acest uh, pas înainte în deceniile următoare. În acest sens, este foarte bine să ne protejăm drepturile de proprietate intelectuală. Trebuie să încurajăm creativitatea și în același timp să apărăm competitivitatea întreprinderilor. Eu am depus amendamente care merg în trei direcții, însă care, au, care reiau subiectele deja menționate. În primul rând, trebuie să uh, respectăm angajamentele existente de către statele terțe și în statele terțe prin aplicarea legislației și sancțiunilor prevăzute în aceste state terțe. Trebuie să apărăm mai bine decât acum organizațiile mm, și la OMC, la OMS, mm, drepturile noastre în ceea ce privește statele terțe, trebuie să asigurăm o mai bună protecție a drepturilor care va duce la creșterea încrederii întreprinderilor, întreprinderilor europene pentru a avea o mm, transmiterea competențelor tehnologice. În al doilea rând, trebuie să avem o strategie mai ambițioasă de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul discuției acordurilor de liber schimb. Mă gândesc aici la toată problema indicațiilor geografice despre care am vorbit această dimineață, mă gândesc la negocierile pentru TTIP și la toate negocierile pentru acorduri comerciale. Și, în al treilea rând, trebuie să menținem un echilibru între, pe de o parte, protecția foarte clară a drepturilor de proprietate intelectuală și, de altă parte, politica de dezvoltare. Și, bineînțeles, trebuie să promovăm la Organizația Mondială a Comerțului un sistem de licențiere pentru medicamentele vitale care permit lupta împotriva HIV pentru populațiile cele mai sărace. Am depus de asemenea amendamente în legătură cu a treia idee, că acesta, acest sistem SPG Plus pentru drepturile om, vizează drepturile omului și drepturile muncii și nu trebuie să fie încărcat și mai mult. Vă mulțumesc, spune președintele, urmează doamna Müller. Sau... Yes, now it works. Voorzitter, ik dank mevrouw Alessi voor haar rapport. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei doamnei Mosca pentru raportul său. Am depus mai multe amendamente. În amendamentul 28 mă uh, refer la cadrul Orizont 2020, care vizează cooperarea între guverne și uh, întreprinderi. Uh, amendamentele ulterioare se bazează pe observatorul drepturilor omului. Uh, trebuie să ne dăm seama că trebuie să conlucrăm și cu alte uh, state europene din afara Uniunii. Oficiul European al Brevetelor se ocupă de problemele de proprietate intelectuală se pot îmbunătăți lucrurile acolo, însă nu trebuie să adăugăm poveri birocratice. Amendamentul 4, acolo insistăm să uh, se aibă în vedere acorduri bilaterale și să se respecte convențiile, inclusiv cea de la uh, Paris. Vrem o, un acord uh, comun care să fie foarte util și la care să uh, participe și statele terțe. Vă mulțumesc. Janic nu este în sală. Doamna Rodriguez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu încep prin a o felicita pe doamna raportor pentru munca magnifică pe care a făcut-o pe un, o temă foarte complexă. Aș insista asupra două teme care, cred, care mi se par fundamentale pentru a ne asigura că drepturile de proprietate intelectuală vor fi protejate și că respectă interesele tuturor. În primul rând, cred că trebuie să avem o, conștientizare a lucrurilor. Vreau să mă refer aici la uh, comportamentul și implicarea cetățenilor. Este foarte important să se respecte drepturile de proprietate intelectuală. Dacă nu se înțelege acest lucru, nu putem să avansăm. Pe de altă parte, mi se pare foarte important aspectul echilibrului necesar între deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală și drepturile publice, cum ar fi accesul la sănătate. Mi se pare un lucru foarte important pentru a îmbunătăți accesul la medicamente din partea populației care, populațiilor care nu au acces la ele. Nu este vorba aici doar de problema statelor mai puțin dezvoltate, ci în Uniunea Europeană, în statul meu, există probleme de acces la medicamente ca o consecință a unei proaste, uh, unui prost regulament în domeniul brevetelor. Este foarte important ca aceste brevete să fie protejate, însă să nu existe doar profituri private desproporționate și să se împiedice accesul bolnavilor care au nevoie de aceste medicamente. De aceea, eu cred că toate grupurile împărtășesc aceste obiective pe care trebuie să le aibă un nou, nou regulament. Că informarea consumatorilor și protecția dreptului la, de acces la sănătate sunt aspecte extrem de importante. Vă mulțumesc! Din partea Comisiei, domnul Iesen are cuvântul. Uh, Sorry, this is my microphone. This is enormously important. Este un subiect, domnul Dartmouth. Este un subiect foarte important și este o dezamăgire că sunt foarte puțini membri prezenți în sală. Pe mine am fost foarte implicat în alegerile, în campania electorală din țara mea, deci poate nu m-am implicat uh, chiar atât de mult pe cât mi-aș dori. Ideile intervenții anterioare sunt foarte interesante în ceea ce privește cercetarea medicală. Cercetările medicale sunt foarte uh, scumpe și dacă nu sunt protejate, nu vor avea loc. Pe de altă parte, această idee care a fost exprimată foarte clară de către colega noastră, dacă există medicamente și oamenii nu își pot permite să le cumpere, atunci nu pot să beneficieze pe urma lor. Deci o problemă majoră. însă nu Comisia Europeană trebuie să decidă în legătură cu aceste subiecte. Mai am două alte idei, două alte domenii unde vreau să atrag atenția Comisiei noastre. Am auzit despre aceste lucruri uh, și în trecut am depus amendamente uh, în acest sens și conservatorii au votat împotriva amendamentelor mele. Avem un sistem foarte bun în Regatul Unit, un sistem legislativ și am un, avem o lege a brevetelor foarte bună, care este dorită și privită cu jind de către restul lumii. Însă, agenda Comisiei Europene este de a submina acest sistem în mod sistematic. Și acest, aceste inițiative vin în același sens. Deci, trebuie să privim cu scepticism asemenea inițiative. Eu mi-aș fi dorit ca alți colegi eurodeputați eh, din Regatul Unit, din alte partide, măcar să fie conștienți de acest lucru, în loc să ignore ceea ce se întâmplă. Al treilea lucru asupra căruia aș dori să atrag atenția este că apare o trimite la pagina 3, la sus, că Uniunea Europeană, inclusiv Comisia Europeană și alte organizații internaționale, OMC, OMS, G20 și așa mai departe, au cerut măsuri pentru a combate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Acest lucru susține uh, ideea că statele membre în multe cazuri, dar nu, dar nu totdeauna în aceste organizații internaționale cad sub egida Uniunii Europene. Aceste organizații internaționale unde nu intră sub umbrela Uniunii Europene, de exemplu în G20, la ultima G20 um, au participat doar președinții Comisiei și al Consiliului. Este un punct foarte important. Vreți să mă opresc, domnule președinte? Pot să mă opresc acum, dacă doriți. Puteți să încheiați, poate. Poate ați putea să mă ascultați, pentru că ați putea învăța câte ceva și alți colegi la fel. Vreau să spun un lucru foarte important, că statele membre, dacă nu fac, mem- fac parte din organizații internaționale foarte importante, după cum o demonstrează această notă, statele membre cad fie sub umbrela Uniunii, Organi- Uniunii Europene, sau vocea lor este, mm, nu poate fi auzită, în cazul Regatului Unit sau uh, în poziția Consiliului de Securitate ONU și în cazul drepturilor de proprietate intelectuală se aplică și mai mult. Drepturile noastre ar fi mult mai bine protejate dacă fiecare stat membru ar avea o voce a sa proprie 100% și dacă ar face parte uh, chiar ele uh, din uh, organizațiile internaționale menționate, nu căzând sub umbrela Uniunii Europene. Aș fi dorit să continui, dar uh, mi-am terminat observațiile. Deseori mă exprim cu multă precizie și claritate și destul de scurt, deci mi se pare că a fost destul de incorrect că v-ați, v-ați făcut semne cu ciocănelul. Iar acum putem să-l ascultăm pe reprezentantul comisiei care poate răspunde la câteva dintre ideile pe care le-am exprimat. Uh, uh, semnele cu ciocănelul le fac către toată lumea în mod neutru. Da, are cuvântul acum domnul reprezentant al comisiei. Foarte pe scurt. Da, am ascultat cu mare interes discuțiile de aici. Am studiat cu mare interes și amendamentele depuse. S-au uh, exprimat idei foarte interesante și sunt sigur că împreună cu raportorul, cu doamna raportor, vor fi identificate îmbunătățiri. Deci uh, pot să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Va face Madame Mosca. Mulțumesc, doamna raportor, doamna Mosca, dacă dorește să continui, să încheie. Da, re subliniez faptul că după ce am examinat aceste amendamente, eu voi ține cont de opiniile exprimate de colegi, chiar dacă asta înseamnă să renunț la câteva dintre ideile la care eu țin foarte mult. Vreau ca opiniile noastre să uh, fie să ajungă la un compromis pentru ca raportul să reprezinte um, opiniile noastre în mod cât mai cuprinzător. Spre deosebire de colegul nostru care s-a exprimat ultimul, um, eu cred că o strategie comprehensivă în legătură cu drepturile de proprietate intelectuale ne va da uh, o oportunitate de a fi corecți atunci când uh, vine vorba de drepturile cetățenilor europeni și din afara Europei. Este vorba de o legislație care poate să fie preluată de către toate statele membre. Este vorba de facilitarea accesului, pe de o parte, și uh, de uh, protecție pentru companiile inovatoare. Lucru care va fi pozitiv pentru economie și pentru cetățeni. Vă mulțumesc. La următoarea reuniune a comisiei noastre, 6-7 uh, mai, va avea loc votul în legătură cu acest raport. Foarte bine. Trecem acum la următoarele două puncte de pe ordinea de zi, o dezbatere comună pe punctele 13 și 14 din ordinea de zi în ceea ce privește uh, carnea clonată și animalele clonate. Vom auzi o voce britanică, un expert, uh, uh, doamna Curtin Darling, expertă în clonare. Da, o voce britanică ușor diferită de această dată. Domnule președinte, vă amintiți că am avut o discuție la sfârșitul anului trecut în legătură cu noile alimente și această dezbatere comună aduce, se referă la a doua parte din acel pachet în trei părți referitor la alimentele noi și clonare. Ultima dată când am, uh, am discutat uh, alimentele din statele terțe, acum ajungem la cele două legi din pachet care se referă la clonare. În momentul de față, clonele sunt considerate alimente noi, și trebuie să treacă printr-o procedură de autorizare pentru a fi puse pe piață. Cu toate că nu a existat până acum o asemenea cerere de autorizare, ă, alimentele clonate nu sunt interzise explicit, lucru care a dus la o dezbatere aprinsă în interiorul Parlamentului European. Comisia a decis să își schimbe abordarea și să separe ă, alimentele clonate de celelalte alimente noi. Avem două propuneri în mod specific legate de clone. O directivă care trece prin codecizie și care uh, are intenția de a interzice clonarea în Uniunea Europeană și o directivă a Consiliului care interzice punerea pe piață a clonelor și a alimentelor provenite din clone. Este vorba aici de, prevede, de includerea directivei Consiliului în raportul de codecizie și pentru a avea o voce cât mai eficientă, ar fi bine să avem un singur aviz referitor la ambele propuneri care fac referire la clonare pentru a facilita urmărirea amendamentelor noastre la Comisia de Fond susțin intenția Comisiei pentru a rezolva această problemă de durată și pentru a reduce o interdicție a clonării în Uniunea Europeană. Însă o problemă cu care ne-am confruntat este faptul că această interdicție nu se va, nu s-ar extinde la descendenții clonelor. Este un fel de limbaj aproape din eh, domeniul științific fantastic Uniunea Europeană ar fi singura um, piață viabilă, însă cetățenii europeni sunt uh, foarte hotărâți să nu consume produse legate de clonare. Așadar, ar trebui ca aceste elemente să fie incluse în avizul nostru. Valoare, plus valoarea uh, avizului nostru INTE uh, se leagă în special de aspectele comerciale și de compatibilitatea regulilor comunitare cu uh, disciplina uh, OMC. De aceea trebuie să examinăm îndeaproape ceea ce este permis. Articolul Trading GATT permite discriminarea între produsele care pot să fie echivalente. Deci eu propun că aceste clone și descendenților nu pot să fie considerate ca animalele normale și același lucru să se aplice și materialului de reproducere. De asemenea, articolul 20 din GATT uh, uh, face referire la măsuri necesare de a proteja morala publică și sănătatea animalelor. Revin aici la articolul 3. Cu aceste mici schimbări ale propunerii din partea comisiei, aș, uh, aș, aș aștept opiniile raportorilor din urmă, umbră. Sper că vom reuși să găsim un compromis bun, chiar ca și în cazul alimentelor noi, pentru a ne asigura că ne, vocea noastră va fi uh, clară în poziția Parlamentului. Mulțumesc, Daniel geschätzte Kolleginnen und Kollegen, möchte. Dragi colegi, în numele colegei Santiago Capises aș dori să vă citesc avizul domniei sale. Din păcate nu a putut să participe. Uh, este un subiect extrem de sensibil pentru cetățenii europeni și un studiu din 2010 a arătat că publicul european consideră că animalele clonate nu sunt sigure Uh, și nu sunt echitabile și doar uh, foarte puțini uh, oameni susțin această clonare. Parlamentul s-a străduit să introducă în legislația europeană prevederi specifice legate de clonare, tocmai pentru a răspunde la îngrijorările cetățenilor. De aceea nu e cazul să ne răzgândim pentru această nouă directivă Acolo unde trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor uh, de text, unde se subliniază aspectele de comerț internațional. Sprijin uh, uh, proiectul doamnei Darling, care subliniază niște aspecte extrem de importante. Referința la articolul 20 din GATT este adecvată, pentru că încercăm să protejăm sănătatea și bunăstarea umană și animală. Nu sunt convins că articolul 48 din acest regulament este legislația adecvată așa cum este sau dacă este nevoie de condiții specifice de import. În ceea ce privește formularea la amendamentele 2, 3 și 4, uh, propuneți o referire la materialul de reproducere. Poate ar fi bine să avem uh, aceeași definiție cu Comisia ENVI. Sunt de acord și cu referirile legate la fluxurile comerciale și sugestia mea este să ne limităm sfera de aplicare a vizului pentru uh, ceea ce ne interesează pe noi la Comisia INTA. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc uh, foarte mult raportoare pentru ceea ce a făcut. Uh, am sentimente amestecate în ceea ce privește această propunere a Comisiei. Pe de o parte, nu văd de ce uh, se vine cu această propunere având în vedere că în UE nu există activități comerciale de clonare în acest moment. Și chiar dacă ar fi, există măsuri la nivel național și la nivel UE, inclusiv legislația privind alimentele noi, care se asigură că nu se pot uh, pune pe piață produse care nu au fost verificate. Mă îngrijorează și efectele potențiale ale uh, legislației și uh, temeiul juridic dacă Comisia nu își depășește atribuțiile cumva în acest domeniu. De asemenea, există o uh, îngrijorare legată de faptul că am putea crea bariere suplimentare cu partenerii comerciali, mai ales în ceea ce privește compatibilitatea cu OMC. Deci cred că există șanse reale ca această legislație, dacă este extinsă să um, urmească și descendenții, să devină foarte costisitoare pentru um, agricultori și producători. Acestea fiind spuse, înțeleg că Uh, există temeri la nivelul publicului în ceea ce privește percepția acestor alimente și avem datoria să răspundem într-un fel sau altul, dar mă îngrijorează controlele care urmează să fie introduse și dacă sunt modificate, n-aș vrea să fie mai draconice decât cele propuse deja de comisie. Dar uh, aștept cu interes să lucrez în continuare pe marginea acestui uh, raport în acest domeniu extrem de sensibil. Mulțumesc! Mulțumesc, Frederica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca și colegii să-i uh, mulțumesc călduros, domnule raportor, pentru prezentarea făcută și pentru un proiect de aviz excelent uh, care va fi transmisă și la comisiile competente pe fond Agri și Envi, de unde fac și eu parte. Uh, cred că am avut parte de o colaborare excelentă, mai ales noi la grupul ALDE și uh, cred că acesta este un subiect extrem de sensibil și uh, cu toții am fost în mandatul anterior uh, și știm care au fost peripețiile cu care s-a confruntat dosarul privind alimentele noi, care a ajuns la un eșec până la urmă și a fost tocmai din cauza acestei probleme a clonării. N-a fost o surpriză. S-a vorbit despre eurobarometru de către colegul din PPE Uh, cetățenii europeni uh, au fost sensibilizați în, sensibilizați în ceea ce privește clonajul, clonarea, mă scuzați, și se evocă și probleme legate de bunăstarea animală. Uh, au trecut 18 ani de la prima oaie clonată, de la Dolly, și Amintiți-vă care au fost uh, dificultățile uh, și faptul că rata de mortalitate rămâne foarte crescută în continuare. Deci cred că um, avem această interdicție de principiu propusă de comisie în cele două propuneri. Um, suntem uh, în principiu de acord cu propunerile doamnei Darling și da caracterului proporțional al măsurilor de interdicție temporară cu reguli legat și uh, cu regulile OMC. Uh, s-a vorbit și despre extinderea sferei de aplicare la descendenții animalelor uh, clonate. Mă exprim aici în numele grupului liberal și vreau să spun că după ce am discutat cu cei doi coraportori la Envi și la Agri, o interdicție pură și clară și dură, așa cum a fost uh, propusă la amendamentele 2, 3 și 4 de către raportor, mi se pare că merge un pic prea departe. O să mai discut cu uh, raportoarea, dar grupul ALDE ar prefera să încadreze uh, această problematică cu autorizație prealabilă de punere pe piață, care să implice și obligațiile de trasabilitate și etichetare pe baza regulilor pe care le utilizăm uh, foarte uh, adesea. Deci este un subiect sensibil, uh, știu acest lucru, îmi aduc aminte discuțiile pe care le-am avut cu comisarul anterior, țările terțe unde se practică clonaj, clonarea nu dispun de sisteme de trasabilitate și etichetare și uh, Vă reamintesc că delegația Parlamentului s-a reunit uh, în jurul acestei poziții uh, în martie 2011 și nu văd să fi apărut multă faptă noi de atunci și până acum care să justifice o schimbare de poziție din partea noastră. Deci aș merge mai degrabă pe această linie propunând un nou articol 3A dar în ceea ce privește esențialul, suntem de acord, nu există o altă alegere politică în acest moment decât cea a interdicției clonării, chiar dacă în practică în Europa nu a existat niciodată o solicitare de comercializare a acestui tip de carne. Mulțumesc! Merci beaucoup. Et... Mulțumesc! Doamna Farventa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei. Cred că ideile dumneavoastră se pliază pe îngrijorările pe care le avem. Plecând de la ceea ce a spus antevorbitorul meu, nu cred că există alternative între interdicție și uh, trasabilitate. Trasabilitatea uh, nu poate să înlocuiască interdicția, poate să o consolideze doar. Există și câteva alte observații pe care le pot face în acest moment. Cred că raportorul, raportarea a adus în discuție toate aceste aspecte pe bună dreptate. Nu există clonarea de animale în acest moment uh, în scopuri agricole, deci uh, trebuie să ne gândim la acest lucru. Haideți să ne uităm la modul în care este tratată clonarea în Statele Unite, pentru că negociem tip cu ei și trebuie să fim cu ochii pe ceea ce fac ei. În ceea ce privește punerea pe piață a cărnii provenite din, de la animale clonate, cred că interdicția ar trebui să fie extinsă și la embrion și uh, material reproducător. Și de asemenea ar trebui să ne gândim și la descendenți. Deci cred că ar trebui să subliniem încă o dată că clonarea este și rămâne permisă în alte certețe. Deci, din motive științifice și etice, pe care nu o să le readuc în discuție, că le-am mai discutat, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește importurile de material reproducător uh, de la clone și de la descendenții acestora. Deci propunerea raportoarei de la Agri și de la Envi, și anume să se interzică materialele reproducătoare uh, din partea clonelor, noi credem că trasabilitatea de plină trebuie să fie o cerință, pentru că altfel cred că va fi imposibil să impunem o interdicție mai ales dacă nu există trasabilitatea descendenților animalelor clonate sau a materialului reproducător. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că materialele reproducătoare din țările terțe sunt identificate și identificabile și că respecte aceleași standarde care se aplică și în Uniunea Europeană pentru trasabilitate. Foarte rapid o felicităm pe doamna raportor pentru calitatea acestui raport și considerăm că este extrem de important atât interdicția asupra animalelor clonate, dar și în ceea ce privește descendenția acestora. Deci, noi considerăm că trebuie să ținem cont și de descendenți, pentru că de-abia atunci legislația devine relevantă și lucrăm cu doamna raportor pe această linie. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru munca sa. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus. Noi ca grup suntem împotriva clonării. Avem o poziție cât se poate de clară. Am văzut uh, câte malformații apar, uh, câte decese premature și deci mi se pare o practică care nu ar trebui să existe. Există totuși țări în care clonarea este cât se poate de legală. și decât să condamnăm aceste practici, noi semnăm uh, acordul de liber, liber schimb tocmai cu țările care permit clonarea. Dacă ne uităm la Statele Unite, aud foarte adesea că au controle foarte stricte în ceea ce privește alimentele. Cu toate acestea, uh, administrația privind alimentele și medicamentele nu doar că a permis vânzarea de produse din uh, Uh, de la, provenind de la animale clonate, dar au respins și etichetarea ca atare a acestor produse. Deci dacă ai un uh, hamburger uh, cu carne provenită de la animale clonate, acest lucru este cât se poate de legal. Deci aceste țări cu care negociem constant, avem TTIP, avem și un tratat cu Canada, practic, toate aceste țări uh, uh, practică clonarea și chiar credem că aceste tratate pe care le semnăm nu vor avea niciun impact asupra mm, pieței? Da, sprijinim ideea de a interzice uh, vânzarea animalelor clonate, dar cred că trebuie să ne uităm și la descendenți, cum spuneam, și să extindem interdicția și la aceștia și cu siguranță ar trebui să încercăm să găsim un fel de acord cu țările cu care facem comerț. Apreciez activitatea raportoarei și cu siguranță vom uh, depune amendamente care vor fi foarte bine gândite. Comisia are acum cuvântul. Thank you, Chair. Um, we've carefully listened. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție uh, intervențiile și vreau să reiterez cele două propuneri pe care le-am făcut. Uh, având în vedere interesele divergente dar respectând cadrul legal interinstituțional și respectând și angajamentele internaționale. Legea OMC solicită ca măsurile care discriminează împotriva importurilor să fie proporționate în măsura în care produsele provenind de la animale clonate uh, nu concurează cu cele care nu sunt clonate, pot fi considerate produse similare, asemănătoare. We have taken into account in our proposal the, uh... Am ținut cont în propunerea noastră de aspectele de bunăstare animală în ceea ce privește clonele, interzicând clonarea în Uniune și importarea de clone dar pare dificil să justificăm măsuri în ceea ce privește descendenții clonelor care sunt uh, crescuți uh, cu metode convenționale, obișnuite. Deci ni se pare uh, greu să aplicăm aici motive de bunăstare animală pentru acest următor pas în lanțul de producție. E nevoie de un sistem de trasabilitate așa cum s-a spus de către mai mulți deputați, acest sistem de trasabilitate ar inhiba producția în țările terțe și comerțul cu Uniunea Europeană și de aceea avem nevoie de o justificare adecvată pentru a extinde aceste măsuri dincolo de ceea ce am propus în momentul de față. Și în acest moment Bineînțeles, vom evalua toate observațiile auzite, dar în acest moment nu avem elemente suficiente pentru a justifica o interdicție în ceea ce privește alimentele obținute din descendenții clonelor. Aceasta este părerea Comisiei. Thanks a lot, Judith. Thanks very much. Um... Mulțumesc, Julie. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor vorbitorilor. Am uh, luat notă de toate observațiile și aștept cu interes uh, amendamentele care vor fi depuse pentru a intra într-un dialog, pentru a crea o legislație care să rezolve și îngrijorările publicului, dar în același timp să nu creeze o povară foarte mare. Această observație a Emei a fost foarte clară pentru mine. Mulțumesc! Mulțumesc și sper că nu va fi posibil să clonăm și deputații, dar vedem. <laughs> ok. Uh, let's go to the next item. Bun, trecem. Nu, scuzați-mă. Termenul de depunere a amendamentelor este 17 aprilie la ora 12. Și trecem acum la următorul punct unde este raportor domnul Fielner, pentru parteneriatul, acordul de parteneriat economic între statele din Africa de Vest, CDAO și UMOA și înainte de a-i da cuvântul aș dori să invit Comisia ca timp de două minute și jumătate să ne explice un pic care este situația procedurii în acest moment. Vă rog. Bună dimineața, vă mulțumesc. Sigur, foarte pe scurt, uh, care este situația acum. După cum știți, am ajuns în etapa semnării și aceasta se desfășoară. Trebuie să știți că președintele ECOVAS uh, este încrezător că procesul va fi încheiat în regiune curând. Uh, de la încheierea acordului anul trecut, toate statele din zonă au organizat uh, evenimente, ateliere la care am fost și noi invitați și pe care le-am uh, găsit foarte promițătoare, în sensul că nu noi organizăm aceste evenimente, ci ei sunt cei care vor să promoveze acest acord pentru dezvoltare. Deci aș spune că toate statele vizate au uh, organizat astfel de ateliere și Chiar și țările lovite de Ebola au fost active în uh, acest sens și au participat și la evenimente în Europa. Atunci când ne confruntăm cu audiențele din zonă, uh, avem de-a face cu o schimbare de paradigmă. Uh, statele acestea au înțeles că EPA le poate asigura o sursă de investiții și Cred că în acest sens este datoria noastră să le sprijinim uh, intențiile. Este, sigur, o afacere imensă cu foarte multe fațete. Am auzit din partea dumneavoastră câteva preocupări legate de dezvoltarea durabilă. Aș intra puțin în amănt uh, pe această direcție pentru că găsesc preocupările dumneavoastră nejustificate. mi se uh, spune că e doar o pagină care se referă la dezvoltarea durabilă în acest acord, dar nu contează dacă avem o pagină sau 10, pentru că avem acordul de la Cotonou care conține toate elementele necesare în articolele 8 uh, până la 11 găsiți chiar și trimiteri la drepturile omului, aveți articolul 50 care se referă la uh, piața muncii, și condițiile de muncă, pentru că văd aici în public pe cineva interesat de acest subiect și chiar și în ceea ce privește sancțiunile avem uh, uh, ceva care nu există niciun alt uh, acord de liber schimb. Deci aș spune că deși auzim despre Africa de Vest, în legătură cu subiecte destul de triste, precum Ebola. Aici e o poveste uh, pozitivă și depinde doar de noi să-i ajutăm să ajungă la succes. Mulțumesc și acum două minute, domnul raportor. Mulțumesc. A durat 10 ani, a fost greu și ca raportor sunt foarte fericit că am ajuns în această etapă, dat fiindcă nu e o nu e un flac știu care sunt uh, dificultățile acestor negocieri. În 2013 uh, de-abia am ajuns la un compromis Acum e foarte bine că am ajuns la acest acord care va uh, garanta accesul produselor europene pe aceste uh, piețe, dar uh, mergem uh, contra cronometru și sperăm că ratificarea se va desfășura cu celeritate, pentru că altfel țări precum Ghana sau Coasta de Fildeș ar avea de pierdut. În orice caz, cred că situația este una de câștig pentru toată lumea și pentru țările din Africa de Vest și pentru Uniunea Europeană pentru că combină elemente de dezvoltare cu uh, elemente de comerț uh, și de afaceri. Pentru prima dată, aș spune, se merge pe o abordare de integrare regională, ceea ce cred că este un aspect crucial. Și aș mai spune că acest acord uh, confirmă parteneriatul privilegiat între regiunile noastre. Africa de Vest e un partener important economic pentru Uniunea Europeană, iar această Uniune Economică și Monetară Vest-Africană este cel mai mare, de altfel, cel mai mare partener din regiunea subsahariană pentru Europa. De asemenea, Europa este pentru această regiune cel mai mare partener uh, economic, iarăși foarte important. Știu că au fost uh, anumite probleme în această regiune, dar nu uh, prea văd motive să criticăm uh, uh, ceea ce se întâmplă, pentru că nu este un acord perfect uh, simetric. Uh, Uniunea Europeană uh, tarifele uh, vamale pentru produse din aceste regiuni din ziua 1 a intrat în vigoare, pe când uh, unele din aceste state au perioade de tranziție de până la 20 de ani iar altele nu vor să ridice deloc aceste uh, taxe vamale, să elimine deloc aceste taxe vamale. Deci uh, ar uh, fi mai mult uh, în avantajul țărilor din Africa de Vest. Uh, mă opresc aici pentru că nu mai avem timp. Acum, uh, raportorii din umbră, Jude. Da, aș vrea să amintesc că acum două săptămâni domnul comisar Malmström a vorbit la Centrul European pentru Politici eh, de unde a eh, menționat țările în curs de dezvoltare și a salutat faptul că acordurile negociate de Uniunea Europeană conțin acum capitole care cer ambelor părți să protejeze drepturile muncii și uh, mediul și dă societății civile dreptul de a monitoriza punerea la aplicare. Ar fi foarte bine dacă această uh, afirmație ar fi adevărată. E adevărată într-o oarecare măsură, nu mai este valabil uh, în momentul uh, încheierii acestui acord cu uh, Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană. Sigur că varianta inițială a acestui acord conținea anumite prevederi de această natură, Um, care există în uh, toate acordurile comerciale ale Uniunii Europene, însă se face o legătură, uh, se face doar trimitere la acordul de la Cotonou, fără să existe în acord acordul uh, propriu-zis uh, obligații specifice pentru părți și nu acoperă drepturile sociale, nu conține nicio referință la convențiile Organizației Internaționale a Muncii, deci uh, nu uh, avem vreo rezolvare a problemelor sistemice, precum exploatarea copiilor prin muncă în regiune. Și nu avem nicio garanție că acest acord va fi înlocuit curând cu unul mai adecvat. Trebuie să așteptăm mai mult de la noua comisie și vreau să mai spun că comisia, comisara, doamna comisar Malmström nu a menționat faptul că mm, comitetele consultative și comitetele mixte care sunt prevăzute în uh, acord nu uh, au în componența lor reprezentanții societății civile. Și cred că aici este o chestiune fundamentală. Suntem oare pregătiți să le luăm în serios angajamentele cu privire la uh, drepturile fundamentale? A trebuit să avem o poziție mai fermă în legătură cu acest uh, acord, pentru că prevederile actuale nu sunt suficiente. Domnul Lund. Mulțumesc, domnule președinte. Noi dorim ca uh, procedurile interne parlamentare să se desfășoare rapid uh, pe marginea acestui acord. Aș, o, o întrebare pentru comisie, dacă îmi permiteți. La început ați spus că procedura de semnare este în curs. Aveți o idee când se va încheia acest proces și când poate fi transmis textul Parlamentului? Am uh, avut alegeri în uh, Nigeria de curând. Uh, vreau să știu dacă aveți informații în legătură cu faptul. Adică dacă vom avea un număr suficient de guverne care să semneze acordul pentru ca acesta să intre în vigoare. Și poate ne mai spuneți ceva în, nu, încă o considerație de ordin general. Știm că mm, uh, liberalizarea comerțului este un aspect important, dar aceste state se confruntă cu probleme mari de infrastructură, de eficiență birocratică, probabil și cu corupția. Aș vrea să ne spuneți uh, ceva mai multe despre eforturile pe care le faceți ca să vă asigurați că aceste țări uh, pot să joace acest joc în mod corect. Mulțumesc. Ca să uh, fiu uh, concisă, mă declar de acord cu uh, George și ceea ce a spus în legătură cu problemele acestui acord, mai ales articolul 208 arată că acest acord nu face nimic pentru a lupta pentru eradicarea sărăciei. De aceea cred că produsele uh, europene vor avea un avantaj competitiv în uh, aceste state, poate cumva unul incorrect, de aceea aș vrea să-mi spună Comisia cum va sprijini practic uh, aceste țări vest-africane. Și în legătură cu calendarul, o întrebare, care este ziua 1 despre care vorbeați, pentru că uh, unele din Constituțiile statelor membre nu permit uh, aplicarea provizorie. Deci când ar fi ziua 1? Cam care ar fi orizontul de timp? Și de asemenea, când va primi Parlamentul acest document? O reacție din partea Comisiei, foarte pe scurt. Da. În legătură cu textul, trebuie să fie clar că a fost transmis la INTA ca un uh, document cu acces restrâns, uh, dar știu că vă referiți la documentul oficial. Uh, avem oarece experiență din trecut cu griparea acestei mașinării birocratice în legătură cu semnăturile. Cred că putem să ne întâlnim în bilateral pentru a vă explica cât va dura, iar cu semnăturile, cât va dura în Parlament, iar cu semnăturile statelor uh, din uh, Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană, uh, um, procesul, vă spuneam, este în desfășurare, nu putem să prevedem uh, foarte bine odată la care se va încheia acest proces. În legătură cu Nigeria, iarăși, nu știu, nu pot să fac o predicție, însă nu cred că ar trebui să ne preocupe acest calendar al ratificărilor. E același ca și pentru alte acorduri. Și aș vrea să mai clarific ceva. Când spuneți că ne referim doar la principii în acord, nu este adevărat. Ne uh, referim la legislație. Acesta este un tratat care a fost semnat de către uh, partenerii noștri și trebuie să fim foarte atenți ce semnale dăm altor state africane, dar și celor din Caraibe și Pacific. Au fost clauze clauza care trimite la acest acord a fost uh, greu de acceptat, mai ales că acordul de la Cotonou urmează să expire în curând. și uh, cei de la DigiDevco vor să aibă un uh, cadru obligatoriu legislativ, inclusiv referitor la uh, uh, drepturile omului. V-aș trimite și la articolul 50 care se referă la angajamente ferme, repet, ferme și mai ferme decât uh, există în celelalte Uh, acorduri uh, de liber schimb, mai sunt și la articolele 96 și 97 prevederi uh, inovatoare. am am reușit să-i facem pe acești parteneri să semneze un document care este beton la capitolul dezvoltare durabilă. Poate ar trebui să vă mai uitați la textul acordului și uh, vă spune că în legătură cu implicarea societății civile, trebuie să vă spun că a fost implicată chiar și în procesul de negociere a acestui acord și în legătură cu coerența politicilor pentru dezvoltare. Dacă ar fi să luăm doar aspectele privind agricultura din acord, aș spune că acordul este unul Uh, la cele mai înalte standarde de coerență politică. Am dedicat uh, o, o mare parte din acest acord sferei uh, agricole și avem, desigur, așa cum spuneați, din acest punct de vedere, o situație total asimetrică. Am mers însă până la uh, dispoziții absolut inimaginabile în trecut. Acum, termenul inițial de intrare în vigoare, ziua 1, ar fi trebuit să fie uh, ianuarie 2008, dar noi facem tot ce uh, putem ca să uh, se publice în monitorul oficial al Uniunii Europene anunțul că în termen de 20 de zile uh, intră în vigoare uh, acest uh, acord, însă în aceste țări cu care semnăm acordul uh, va trebui ca parlamentele respective să fixeze o dată de intrare în vigoare, conform Constituțiilor lor. Unsprezece dintre cele 16 țări uh, vor avea acest uh, acord în vigoare în același timp în care îl vom uh, introduce și noi. Cei care au uh, elaborat uh, tratatul de la Cotonou ne-au uh, furnizat uh, cărămizile de bază și aș putea să vă explic și în întâlniri bilaterale pentru că nu trebuie să criticăm excesiv acest acord care este, de care noi și țările din acea regiune africană sunt um, foarte mândri. Domnul raportor, mai vreți să spuneți ceva? Nu e neapărat nevoie. Da, se pare că acordul este unul bun. Mă așteptam să um, Uh, se spună că avem iarăși o abordare imperialistă care impune anumite uh, alte normative în uh, Africa de Vest. Cred că aceste țări se tem că vor pierde venituri fiscale și sunt și niște probleme uh, de obicei sunt probleme atunci când îi uh, obligi pe cei mai săraci oameni din lume să plătească uh, impozite pentru uh, anumite uh, lucruri pe care nu și le permit. Dar vom uh, vedea acest acord intrat în vigoare și vom vedea cum funcționează. Bun, deci pe 15-16 iunie vom avea pe masă proiectul de raport. Eu acum aș uh, propune să amânăm punctul 16 după uh, pauză la ora 16 ne întâlnim pentru schimbul de vedere cu domnul ambasador al Chinei. 4 fix.